ziua, stimați colegi! Bună dimineața tuturor! Vă rog, ocupați loc. In silence, so that we may start. Vă rog să ocupați loc pentru a putea începe, pentru că avem o agentă destul de încărcată. Bun venit la această sesiune comună. Comisia pentru Libertăți Civile și Afaceri Interne și Comisia Jurii pentru afaceri juridice uh, audiază împreună pe domnul comisar desemnat Didier Reinders, pe care căruia îi urăm bun, bun venit la această sesiune comună. Această audiere este extrem de importantă pentru ambele noastre comisii, de vreme ce portofoliul pe justiție intră în competențele comisiilor noastre, după cum apare în scrisoarea de misiune adresată de către președinta aleasă a Comisiei Ursula von der Leyen, cade sub uh, competențele Comisiei Libe, pentru că acest portofoliu uh, trebuie să se asigure că statul de drept este respectat în Uniunea Europeană, inclusiv prin mecanismul extins de stat de drept care a fost propus, care afectează democrația și drepturile omului. Ehm, acest portofoliu se va asigura de respectarea și protecția drepturilor fundamentale din Carta Drepturilor Fundamentale în conformitate cu Tratatul de la Lisabona în urmă cu 10 ani și ehm, care reprezintă legislație obligatorie conform jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. De asemenea, afectează impactul asupra drepturilor fundamentale, asupra dreptului la viață privată în această epocă digitală. Este de asemenea un portofoliu gândit de către președinta aleasă Ursula von der Leyen în viitoarea comisie. Acest portofoliu va avea un impact înspre implementarea corectă a pachetului pentru protecția datelor și, uh, și mai important, pentru Comisia Justiție, Afaceri, Afaceri Interne, trebuie să ne asigurăm că suntem gata să îmbunătățim cooperarea judiciară între statele membre ale Uniunii pe baza încrederii reciproce și recunoașterii reciproce, după cum apare în tratatele Uniunii implementarea și aplicarea corectă a legislației europene prin uh, funcționarea agențiilor afiliate Comisiei Libe, care sunt nouă la număr, deci portofoliul dumneavoastră trebuie să creeze condițiile pentru o funcționare eficientă a uh, biroului procurorului european, EPO, care tocmai și-a numit uh, noul șef și va uh, începe să funcționeze la începutul anului 2020. De asemenea, ne va, va trebui să vă asigurați că aveți o abordare coordonată în legătură cu implicațiile etice ale inteligenței artificiale, de asemenea că uh, dreptul uh, Uh, companiilor promovează o strategie pentru IMM-uri, de asemenea uh, o cooperare multilaterală în domeniul justiției civile și comerciale și asigurarea transpunerii, implementării și aplicării a Uniunii a legislației Uniunii în toate statele membre. Deci acest portofoliu trebuie să fie central în agenda strategică a Uniunii în următorii ani. avem un mandat pentru un spațiu al justiției europene bazat pe încredere reciprocă, recunoaștere reciprocă, respectând valorile din articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene, așa zisele criterii de la Copenhaga, Am discutat despre această dilemă a criteriilor de la Copenhaga. Este vorba de valorile care unesc toate statele membre. Și legislația comunitară în domeniul său de aplicare este obligatorie pentru statele membre. Acum îi voi da cuvântul doamnei copreședinte, doamna Lucy Netzinga, președinta Comisiei Juri. Aveți cuvântul. Thank you very much. Um, it's, it's... Vă mulțumesc foarte mult, îmi face o mare plăcere să mă aflu aici și aș dori să-i urez și eu bun venit domnului uh, Reinders. Sper că va fi o sesiune foarte fructuoasă pentru toată lumea. Uh, cu toții sunt, ne bucurăm că ne aflăm aici și ne interesează în special domeniile protecției consumatorului care uh, face parte din acest portofoliu. Voi pune accentul pe câteva dintre aspectele procedurale. Conform anexei 17 a regulamentului de procedură care conține orientările pentru aprobarea comisiei, Parlamentul va evalua comisarii desemnați pe baza competenței generale, angajamentului european și independenței personale. Va analiza cunoașterea portofoliului și a uh, abilităților de comunicare. Parlamentul a transmis un chestionar pregătitor domnului comisar desemnat cu două întrebări comune redactate de conferința președinților și trei întrebări specifice uh, de către Comisia Libe. Comisarul desemnat a răspuns în scris chestionarul la acest chestionar și răspunsurile v-au fost distribuite în toate limbile. Vă reamintesc că Comisia pentru Afaceri Juridice nu a ridicat nicio obiecție împotriva acestei audieri. Dezbaterea va fi structurată după cum urmează. Comisarul desemnat va face o declarație de deschidere nu, care nu trebuie să depășească 15 minute. După această prezentare, se vor pune 25 de întrebări din partea membrilor. Dezbaterea va fi în sloturi de 5 minute, cu un minut pentru întrebare, un răspuns de 2 minute din partea comisarului desemnat în cazul în care există o întrebare suplimentară, întrebarea nu trebuie să depășească un minut și răspunsul, la fel, un minut. Prima rundă de șapte întrebări va fi uh, acordată coordonatorilor grupurilor politice. Următoarele 18 întrebări se bazează pe distribuirea uh, între grupurile politice, inclusiv un reprezentant din partea membrilor non-afiliați. La sfârșitul audierii, comisarul desemnat va avea la dispoziție 5 minute pentru o declarație de încheiere fiți mm, conștienți că noi, președinții, vom fi stricți cu respectarea timpului de vorbire, altfel ultimii vorbitori nu vor mai avea timp și comisarul desemnat nu va putea să răspundă corespunzător. Vă, vă avertizez că dacă vă de, depășiți timpul, vă vom întrerupe. Vă mulțumim pentru înțelegere. Interpretarea este disponibilă în 23 de limbi. Puteți să vorbiți limba dumneavoastră proprie, și uh, aveți în vedere că uh, va trebui să fiți interpretați, deci să nu folosiți un ritm foarte rapid. Dezbaterea va fi transmisă în direct pe site-ul internet al Parlamentului și va fi uh, disponibilă și ca înregistrare. Acum îi dau cuvântul domnului comisar desemnat Reinders pentru prezentarea sa. Aveți cuvântul. Mesdames président. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule președinte, stimați deputați. Uh, Mă bucur să mă pot uh, prezenta în fața dumneavoastră în această dimineață și este o plăcere să revăd fețe cunoscute. Astăzi aș dori să vă vorbesc despre modul în care vom lucra împreună, dacă îmi acordați încrederea, în cadrul misiunii ce mi-a fost uh, încredințată de către doamna președinte aleasă von der Leyen. Dumnea ei uh, mi-a dat sarcina să mă ocup de uh, statul de drept, justiție și protecția consumatorilor. După cum știți, uh, am fost uh, parlamentar și am un mare respect pentru rolul Parlamentului European. Înțeleg și sunt conștient de valoarea contribuției noastre la proiectul european. Permiteți-mi să încep cu două observații de natură mai degrabă personală. În primul rând, ceva drag mie, și anume locul Europei în lume. În urmă cu 20 de ani am fost numit ministru prima dată. În momentul respectiv, Europa era divizată și uh, se lupta să facă față impactului căderii uh, zidului. În ultimii 20 de ani, multe lucruri s-au schimbat și putem să fim mândri și bucuroși de ceea ce am uh, făcut și realizat în Europa am adoptat politici și legislații pentru bunăstarea cetățenilor în loc să ne luptăm pentru teritorii. Ne menținem diversitatea prin culturile și limbile noastre. Dacă voi avea onoarea să fiu numit comisar european, mi-asum angajamentul de a lucra împreună cu dumneavoastră în mod hotărât pentru a aprofunda integrarea europeană. Sunt printre cei care își doresc o mai multă Europa și o Europa mai bună. Dacă dorim să, exer- să exercităm influența asupra unui, unei ordini mondiale în continuă evoluție, nu putem să facem asta decât împreună. Realitatea cu care suntem confruntați și lumea care ne înconjoară este mai uh, fragmentată, mai instabilă. Valorile pe care noi le apărăm sunt amenințate de cei care um, ar dori să revină la o retorică naționalistă, populistă, care ar trebui de fapt să facă parte din trecut. Uh, valorile noastre sunt amenințate de națiuni care încearcă să domine și nu să coopereze. Sarcina noastră principală este să protejăm realizările Uniunii Europene, ă, pacea, securitatea, bunăstarea, dar și să promovăm valorile noastre comune, sprijinul nostru pentru instituțiile multilaterale, pentru creșterea durabilă și pentru progresul social. Trebuie cu hotărâre să apărăm peste tot statul de drept, democrația și drepturile fundamentale. Asta necesită din partea noastră să facem același lucru în interiorul Uniunii Europene. A doua observație este și mai personală. Sâmbătă, 14 septembrie, am aflat că de mai multe luni au mi-au fost aduse acuzații grave de către o persoană care în mod intenționat dorește să mă destabilizeze și să-mi facă rău. Această persoană a declarat public că dorește să împiedice numirea mea ca în calitate de comisar. Am negat toate acuzațiile din presă. Avocatul meu a, luat, a contactat parchetul pentru a avea acces la dos, dosarul uh, din cadrul acestei uh, proceduri de informare. Pe 27 septembrie, procurorul uh, regelui, în plin acord cu procurorul general, a clasat acest dosar um, ținând cont de lipsa unei infracțiuni. Uh, o nouă plângere a fost depusă de aceeași persoană și avocatul meu a acționat în același mod. Fiecare dintre noi poate să fie victima unui astfel de atac uh, cu rele intenții. Nu doresc nimănui să trăiască ceea ce am uh, trăit împreună cu familia mea, copiii, soția mea în ultimele 15 zile. Statul de drept este și prezumția de nevinovăție. Doream să um, fiu clar Um, de la bun început pe acest subiect. Doamnelor și domnilor, în, exact um, în urmă cu 20 de ani, în octombrie 1999, Antonio Vitorin a fost numit primul comisar pentru justiție și afaceri interne. Dați-mi voie să îi aduc un omagiu atât uh, dumnealui, cât și succesorilor săi, mai ales doamnei Vera Iurova și domnului Timmermans, pentru curajul și hotărârea lor. Dacă voi deveni comisar, voi colabora foarte strâns cu ei. Sunt uh, foarte fericit uh, să fi fost uh, propus de doamna președintă aleasă în calitate de comisar desemnat pentru justiție, inclusiv protecția consumatorilor și respectul statului de drept. Cele trei elemente sunt strâns legate. Port portofoliul este construit în jurul principiilor de încredere, incluziune și echitate și acestea vor fi liniile directoare ale activității mele. Stimați deputați, mai ales um, statul de drept este important. Cred că trebuie să ne protejăm valorile în afara Europei, dar trebuie să le um, respectăm Um, și în interiorul Uniunii Europene. În calitate de comisar pentru justiție, voi coopera cu vicepreședintele pentru valori și transparență pentru a asigura că statul de drept este respectat în Uniunea Europeană. Voi coopera strâns cu uh, comisarul pentru um, vecinătate și extindere pentru a asigura consecvența uh, la abordării privind statul de drept la nivel intern și extern. Această uh, sarcină este importantă pentru mine. Ca ministru de afaceri externe și europene, am, solicit, am făcut apel pentru un angajament mai activ al Uniunii Europene pentru a proteja și promova statul de drept. Asta este o precondiție pentru valorile noastre. Nu poate exista democrație și respectarea drepturilor fundamentale fără respectarea ă, statului de drept. Drepturile fundamentale sunt exercitate în mod eficace numai dacă sunt protejate de instanțe independente. Democrația este protejată numai dacă putem asigura respectul libertății de expresie, pluralismul media și legile electorale. Statul de drept creează încredere reciprocă, atât de importantă pentru piața internă. Și mai ales, respectul pentru statul de drept este esențial pentru a asigura încrederea cetățenilor europeni în proiectul european. Responsabilitatea noastră este să protejăm statul de drept în fiecare stat membru acest uh, parlament inclusiv a, a prezentat o serie de idei pentru a crea instrumente pentru um, a exercita această activitate. În iulie, Comisia a prezentat propuneri pentru un mecanism cuprinzător privind statul de drept. Um, acesta va promova o cultură a statului de drept, va și va preveni dezvoltarea uh, unor probleme în acest, uh, sau crearea unor probleme în acest uh, domeniu și va oferi uh, capacități de reacție. Voi uh, conduce această muncă și voi crea acest mecanism în următorul an și um, asta va, va însemna un raport anual care va fi um, acompaniat de tabelul de bord pentru justiție. Trebuie să ne folosim toate instrumentele la dispoziție. Monitorizarea va acoperi toate statele membre, dar uh, se va concentra mai îndeaproape pe statele unde vor exista, unde au fost identificate riscuri. Voi fi foarte atent pentru a mă asigura că această monitorizare este obiectivă și uh, justă și vom uh, fi în dialog pentru a face schimb de bune practici cu statele membre. Este esențial ca și Parlamentul și Consiliul să fie implicate și trebuie să ne coordonăm mai bine și cu parlamentele naționale. Avem aceleași obiective și idealuri. Aveți încredere în mine, nu voi ezita niciodată când este um, în pericol statul de drept. Doamnelor și domnilor deputați, adaptarea sistemelor noastre judiciare la evoluția mm, rapidă din jurul, la evoluțiile rapide din jurul nostru sunt o, este o uh, prioritate pentru deceniul ce urmează. Consolidarea cooperării judiciare în materie civilă și penală este esențială. Cetățenia europeană și dreptul de a trăi și de a lucra în Uniunea Europeană respectându-se libertatea de circulație, trebuie uh, protejate. Trebuie de asemenea să, respectăm, să ne respectăm diversitatea, garantând în același timp um, că diferitele tradiții juridice nu constituie un obstacol în uh, calea libertății și securității noastre. Stimați deputați, în ceea ce privește mandatul de arestare european, voi continua să-i monitorizez aplicația, aplicarea și voi coopera strâns cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți acest instrument. Trebuie să analizăm ce trebuie făcut după ce uh, va fi încheiată evaluarea de conformitate ce are loc în momentul de față. Vom avea în vedere eventuale proceduri uh, de infringement în caz că sunt necesare. Uh, în urma evaluării. De asemenea, voi um, evalua dacă este nevoie să se, revizuie, să se revizuiască um, mandatul um, european de, arest. De asemenea, voi analiza uh, condițiile în închisori în Uniunea Europeană și cum pot fi, pot fi ele îmbunătățite și voi uh, explora ideea de a se crea standarde minime pentru de, uh, detenția înainte de proces. Uh, o sarcină importantă va fi și um, a pune pe picioare parchetul european. Salut rolul dumneavoastră în um, ajungerea la un acord cu privire la nominalizarea șefului parchetului european. De curând am uh, intrat în contact cu doamna Căveși și sunt uh, convins că um, își va îndeplini cu succes sarcina. Integrarea noilor tehnologii pentru a moderniza sistemele judiciare este un mod de a este modul în care dorim să continuăm să cooperăm, dar este și o provocare importantă. Această sarcină poate să ne ducă la o justiție mai eficace și mai accesibilă pentru cetățeni. Însă trebuie să ne asigurăm că legea este aplicată și că drepturile fundamentale sunt respectate. Una dintre uh, prioritățile mele va fi ca drepturile fundamentale să fie protejate în totalitate în era digitală. Am intenția să cooperez cu dumneavoastră pentru a găsi echilibrul corect. Trebuie să uh, ne asigurăm că este pus în aplicare în mod integral cadrul juridic pentru protecția datelor și vom continua să promovăm normele și valorile noastre pe plan internațional. Voi co- uh, coopera și cu colegii mei în ceea ce privește implicațiile umane și etice privind inteligența arti- uh, artificială noile posibilități oferite de noile tehnologii sunt, mă bucură, însă încrederea și securitatea trebuie să fie prioritățile noastre. Stimați deputați, încrederea, incluziunea și echitatea uh, stau la baza abordării mele privind protecția consumatorilor. Trebuie să putem fi mândri de nivelul de protecție în Europa, dar nu trebuie să ne complacem. Trebuie să continuăm să inovăm și să ne adaptăm la mediul, uh, la situația în continuă schimbare și la noile tehnologii, fie ele online sau offline. Sarcina noastră este să lucrăm pentru a obține echitate și durabilitate în societate și pentru ca piața, unică, uh, piața unică să funcționeze în mod eficient. Asta înseamnă să analizăm și uh, partea de ofertă, dar și cea de cerere în, uh, domeniul, în acest domeniu, precum și modelele de consum. Dreptul comercial poate fi un element, un instrument cheie pentru a tre- o, un transfer către o economie durabilă. Consumatorii, um, dacă sunt informați, uh, pot fi foarte puternici. Puterea lor de cumpărare poate ajuta la crearea unei economii durabile. Tocmai de aceea voi uh, solicita uh, să se adopte cât se poate de repede propunerea privind acțiunile reprezentative. Este nevoie de posibilități de compensare colectivă pentru europenii pentru consumatorii europeni. Trebuie să continuăm să uh, eliminăm uh, practicile de vânzare agresivă și ne, mm, necinstite și să protejăm uh, consumatorii vulnerabili. Trebuie să avem un nivel de vigilență ridicat și în ceea ce privește dubla calitate a produselor. Este inacceptabil ca consumatorii să fie induși în eroare de o, uh, o marcă. Uh, punctul de plecare trebuie să fie că produsele pe care le cumpărăm trebuie să fie sigure, fie că sunt produse în Europa sau altundeva. Voi analiza posibilitatea de a actualiza directiva, privind, directiva generală privind produs, siguranța produselor, astfel încât uh, să reducem numărul de produse nesigure. De asemenea, ne dorim uh, reguli clare privind responsabilitatea pentru toți furnizorii Um, inclusiv în uh, domeniul online. Și nu în ultimul rând, uh, intenționez să pun accentul pe punerea în aplicare efectivă. S-au, ad- s-au adoptat uh, multe acte normative în ultimii ani în ceea ce privește protecția consumatorilor. Acum trebuie să ne asigurăm că această legislație este aplicată atât în Uniunea Europeană cât și cu partenerii internaționali. Doamnă președintă, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, mai devreme am vorbit despre realizările noastre din ultimii 20 de ani. Avem dreptul să fim mândri de realizările noastre. Avem însă și o datorie față de viitor. Și asta încep, aceasta începe cu ascultarea. Vă voi asculta de-a lungul întregului meu mandat. Milioane de tineri sunt în stradă și solicită un viitor durabil. Ei sunt o sursă de inspirație și ne solicită să acționăm împreună putem realiza atât de multe lucruri frumoase. Sper că îmi veți acorda încrederea dumneavoastră. Thank you, Commissioner Designate. Vă mulțumim, domnule comisar desemnat, domnule Reinders. Iar acum, așa cum am anunțat, începem prima rundă de întrebări. Avem uh, aceeași structură, Întâi, un minut pentru întrebare, două pentru răspuns, încă unul pentru reacția eurodeputatului și apoi încă unul pentru comisarul desemnat care să închidă acel punct, acea chestiune. Începem cu prima rundă, așa cum suntem obișnuiți, cu reprezentanții grupurilor politice. Pentru această primă rundă, 5 minute pentru fiecare eurodeputat. Începem cu reprezentantul PPE, domnul Andrei Haliski. Aveți cuvântul. Pani Przewodnicząca, grat... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna președinte. Felicitări, domnule Reinders, pentru nominalizarea dumneavoastră. Aș dori să încep această rundă de întrebări prin uh, o întrebare fundamentală. Vreau să mă refer la comunicarea Comisiei din iulie anul acesta, care vorbește despre consolidarea mecanismului european pentru respectarea statului de drept și a normelor europene în acest domeniu. Dumneavoastră înși vă ați citat uh, acest uh, mecanism ca un element fundamental care să ducă la o mai mare încredere între statele membre și care ar ajuta în toate domeniile justiției, fie că e vorba de cooperare polițienească sau chiar um, politici economice ce țin de piața internă. Cum o să vă asigurați de buna funcționare a acestui mecanism în practică? Și ce fel de demers aveți uh, în vedere pentru a asigura respectarea statului de drept? Pentru că știm cu toții foarte bine, în unele state membre se pune la îndoială independența justiției și avem destule exemple în care vedem că judecătorii sunt hărțuiți și supuși la abuzuri. De asemenea, sunt uh, situații destule în care libertatea presei sau chiar libertatea de expresie este amenințată. Așadar, cum putem să facem față acestor situații de abuzuri în mod eficient. Președintele intervine. Vă rog să vă amintiți de faptul că aveți uh, un timp strict alocat la dispoziție. Avem uh, mai mulți vorbitori înscriși, deci vă rog să vă limitați la cel prim minut, un minut întrebarea, două minute răspuns, încă un minut pentru întrebare suplimentară și apoi încă un minut pentru reacție. Vă mulțumesc! Bonjour. <laughs> Thank, you, Mr. President. Uh, je remercie, uh, Domnul Vilken. Domnul Reinders. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, uh, acest mecanism pentru statul de drept este ceva ce a apărut în urmă cu trei ani și eu am fost un promotor. Știu că în octombrie 2006 acest parlament a publicat un document despre cum să se facă o supraveghere a statului de drept, iar iulie, ce s-a comunicat în iulie reprezintă un pas firesc în această direcție. Eu cred însă că uh, se va merge mai departe de uh, strict statul de drept, pentru că trebuie să includem și libertatea presei și altele. Tocmai de aceea, în primul an de mandat, vreau să putem publica un raport care să fie discutat și cu Parlamentul și cu Consiliul și care să uh, regleze acest mecanism. Însă, acesta este doar unul din uh, setul de instrumente pe care îl avem. Știți foarte bine că uh, mai avem uh, și uh, alte mecanisme uh, pe care am încercat să le folosim în cazul Poloniei și Ungariei, unde am avut destule plângeri. Mai avem și procedura de infringement în fața Curții Europene de Justiție și mai avem, trebuie să amintim, o capacitate de dialog cu diversele țări vizate. Chiar de la începutul mandatului meu doresc să încep acest dialog pentru că putem folosi mecanisme precum Comisia de la Veneția sau grupul Greco pentru a încuraja modificări ale legislației și uh, astfel să reflectăm mai bine realitatea în uh, legislația existentă. Vom folosi deci toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în comisie pentru asta. Sper să nu trebuiască să activăm articolul 7, dar asta o să se vadă pe măsură ce avansăm în aceste lucrări în următoarele luni. Mulțumim, domnule Reinders. Domnule Haliki, aveți încă un minut pentru reacție, dacă doriți. Tych specjalnych da, poate că ar fi bine să îmi clarific puțin întrebarea. Avem uh, schimb de bune practici, avem, uh, bineînțeles, supravegherea, sunt uh, lucruri importante, însă atunci când statul de drept este periclitat, trebuie intervenit urgent. Există și alte demersuri, alte mijloace pe care, pe care să le puteți folosi? Domnul Reinders. Mulțumesc. Păi cum spuneam, în uh, această trusă de instrumente pe care avem la dispoziție sunt mai multe proceduri pe care le putem folosi actualmente. Dezbaterea se referă la cadrul financiar multianual. În acest cadru, mulți și eu însuși am uh, spus că trebuie să existe o condiționalitate, o legătură între uh, banii alocați și statul de drept. Sper că în curând uh, colegiuitorii să poată ajunge la un acord pe această temă, pentru că asta ne-ar permite realmente să avem o capacitate de intervenție bugetară directă, să suspendăm fondurile sau chiar să le suprimăm pentru acel stat membru care se constată că nu își îndeplinește obligațiile referitoare la statul de drept. Este poate um, o dezbatere mai largă, cât depășește mandatul Comisarului pentru Justiție, deoarece implică și bugetul, dar eu voi uh, interveni ferm, așa cum cereți dumneavoastră, domnule Halichi, pentru a reacționa în caz de neîndeplinire obligațiile. Mulțumim. Trecem acum la domnul Tiemovel, când reprezentantul socialiștilor, un minut. Mulțumesc. Domnule Reinders, bun venit la această audiere. Îmi pare rău că nu v-ați referit la sustenabilitatea și obligația de diligență a companiilor în discurs. Pentru noi acestea sunt cheie în uh, identificarea și uh, abordarea riscurilor la adresa drepturilor omului, dar și pentru combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului actuala directivă UE privind raportările nefinanciare, care introduce obligația pentru marile companii să dezvăluie informații cu privire la respectarea drepturilor omului, corupție și mediu, e un pas în direcția cea bună. Însă, e doar uh, un instrument și el trebuie revizuit pentru a fi mai bine adecvat scopului. Veți propune legislație suplimentară pentru a modifica această directivă? Astăzi, 85 de organizații ale societății civile cer măsuri din partea Uniunii Europene. Grupul S și D și eu personal sunt de acord că avem nevoie de mai mult decât niște simpli directoare. Mulțumesc, domnule comisar destinat două minute pentru răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că am menționat această obligație a sustenabilității chiar în discursul meu introductiv. Întâi de toate, Uniunea Europeană, statele membre, noi cu toții suntem uh, pe deplin uh, angajați să ne îndeplinim uh, țintele pe care ni le-am fixat prin obiectivele de dezvoltare sustenabile. Avem, bineînțeles, acele linii directoare privind rapoartele nefin- nefinanciare, însă poate că ar fi bine să modificăm și dreptul societăților comerciale pentru a impune și alte cerințe. Dacă dorim să avem o politică cu adevărat uh, durabilă, atunci trebuie să cerem tuturor companiilor să își uh, regândească modul în care abordează interesele sociale, pentru că acestea nu sunt doar pe termen scurt, nu sunt ceva ce aduc profit acționarilor, ci uh, sunt obiective pe termen lung pentru comunitate, pentru mediu, pentru climă, pentru o serie întreagă de actori, nu doar pentru acționari. Eu sunt uh, gata să lucrez uh, cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a introduce noi cerințe în dreptul societăților comerciale. Ați vorbit de drepturile omului. Multe companii au astfel de angajamente, însă nu e suficient. Eu cred că trebuie să uh, modificăm dreptul societăților pentru a le cere să-și asume mai multe obligații. Sunt uh, de asemenea convins că trebuie să uh, discutăm despre lanțul de aprovizionare, pentru că dacă o companie trebuie să își justifice politica care să fie sustenabilă pe termen mediu și lung, trebuie să putem verifica care e situația pe tot parcursul lanțului de aprovizionare. Domnule Vâlcân, un alt minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Reinders, ați evitat să dați un răspuns clar. Ce pași concreți veți face pentru a vă asigura că societățile comerciale și operatorii din UE respectă drepturile omului așa cum sunt consfițite pe plan internațional și că respectă mediul înconjurător? Ce veți face pentru a oferi acces la reparații juridice pentru cei care sunt afectați de companii uh, europene și companii care operează în Uniunea Europeană. Vreau să vă angajați la adoptarea unui cadru care le dă cetățenilor europeni drepturi clare și care ne asigură că vom putea să punem în aplicare tratatele pe care ni le-am asumat la nivel uh, internațional, ONU, OECD și celelalte. Deci vă rog să-mi răspundeți. Din nou dumneavoastră, domnule comisar desemnat. Eu cred că răspunsul meu a fost foarte clar. Sunt angajat în acest sens, însă o voi face într-un alt cadru. Vorbeam despre dreptul societăților. Am ascultat ce ați spus despre capacitatea cetățenilor uh, de a acționa în calitate de consumator și a cere reparații colective. Eu doresc să lucrez pe uh, baze legale, pe cele mai bune baze legale, pentru a ne asigura că toți actorii își îndeplinesc angajamentele în materie de drepturile omului. Și asta o putem face prin prisma legislativă, deci sunt foarte angajat în acest sens. Răspunsul meu e foarte clar. Mi-ați pus o întrebare și răspunsul meu este da. Trecem acum la reprezentantul Renew, domnul Mihal Șimecica. Aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezență, domnule comisar desemnat și felicitări statul de drept, democrația europeană sunt uh, esențiale pentru supraviețuirea societății noastre pluraliste. Vedem însă astăzi că mai multe guverne, mai multe state membre se folosesc de majoritatea lor pentru a submina pluralismul și um, a, a servi legea. Deci eu cred că această problemă este mult mai mare decât ați uh, spus dumneavoastră. În calitate de comisar desemnat și uh, comisar care administrează acest mecanism pentru drepturi fundamentale, stat de drept și democrație, uh, veți folosi acest mecanism și cum? În al doilea rând, uh, Comisia a reacționat cu lentoare la această problemă. Instituțiile europene au venit cu foarte multe propuneri, multe standarde, dar sunteți gata să veniți cu un mecanism unic care să implice toate instituțiile europene și care să uh, impună acorduri interinstituționale obligatorii, așa cum a propus Parlamentul în 2016? Mulțumesc, domnule Reinders, două minute pentru răspuns. Da, mulțumesc pentru această întrebare legată de mecanism și de modul ideal de a avea o abordare cuprinzătoare referitoare la statul de drept și democrație. În momentul acesta, uh, Comisia poate deja să lucreze la acest uh, raport privind statul de drept, care va fi lărgit pentru a include și pluralismul și libertatea presei. Știți probabil că Comisia intenționează să își întemeieze raportul pe respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Vom avea o strategie nouă pentru respectarea democrației, deci poate că raportul va include și un astfel de capitol. Deci eu voi uh, lucra la o analiză statului de drept după cum știți, un astfel de proces este unul foarte lung. Discuțiile au început uh, în urmă cu câțiva ani în Parlament, în Comisie și în Consiliu despre cum să ne organizăm. Însă ce știu este că trebuie să colaborăm cu toții. Și asta poate înseamnă că trebuie să organizăm o dezbatere unică în legătură cu toate elementele ale unui astfel de raport, stat de drept, Carta Drepturilor și democrație. Dacă facem asta, putem prevedea și un aranjament interinstituțional. Nu știu dacă putem uh, deja să prevedem unul formal, pentru că asta va trebui să fie pe termen lung, dar măcar putem organiza un grup de lucru cu cele trei instituții. Consiliul, care are un mecanism interpares, Comisia, care va publica raportul, și Parlamentul, care um, în octombrie 2016 a cerut acest lucru. Și deci putem împreună să definim acest proces. Eu voi începe să lucrez întâi la raportul privind statul de drept și pe parcurs vom construi acest proces al dezbaterii interinstituționale pentru a avea o abordare cuprinzătoare, cum ați spus, stat de drept, drepturi fundamentale și democrație. Eu sper că vom putea să începem uh, cu acest grup de lucru cât mai curând posibil. Mulțumim, domnule Șimeci, că aveți un minut pentru reacție. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru angajamentul de a colabora cu Parlamentul European. Asta respectă promisiunea făcută de doamna von der Leyen de a-i da Parlamentului dreptul de inițiativă și de a-și uh, urmări propriile rapoarte de inițiativă legislativă articol 225. Puteți însă să ne asigurați că această abordare se va aplica și la această temă, la raportul pe care Parlamentul l-a publicat în 2016? De ce vă întreb? Pentru că în comunicarea Comisiei și în răspunsurile pe care le-ați dat dumneavoastră la chestionar, ați respins cumva ideea propusă de Parlament, anume să existe un grup de monitorizare independent sau o comisie de experți independenți care să monitorizeze statul de drept. Eu înțeleg că Comisia Europeană apelează frecvent la experți independenți pentru a-și fundamenta propriile politici, însă își asumă responsabilitatea politică deci nu văd de ce ar exista uh, obstacole juridice sau practice în acest caz. De ce nu putem folosi experți independenți? Deci ați fi de acord că o evaluare independentă este esențială pentru a asigura neutralitatea și obiectivitatea? Domnule Reinders, vă rog să răspundeți. Da, n-am nicio problemă, pot să lucrez cu experți independenți și comisia deja face asta. Lucrăm cu Greco și cu comisia de la Veneția, cu multe alte grupuri de experți. Însă există și o responsabilitate pe care comisia trebuie să-și o asume în fața Parlamentului. Dacă avem uh, organisme independente pe care le putem consulta și pe care le putem uh, solicita ca să ne sfătuiască legătură cu democrația și statul de drept, nicio problemă. Problema este că dacă înființăm un uh, organism nou, independent și îi conferim responsabilități, trebuie să aibă aceeași abordare ca noi. Dacă îi dăm unui corp independent uh, puteri de pline să exprime poziția Uniunii Europene, ar fi ceva ciudat, pentru că acesta este rolul Comisiei Europene. Ea trebuie să compară în fața Parlamentului European. Și apoi o altă problemă mai este Curtea Europeană de Justiție, care și ea poate să impună standarde. Deci nu sunt uh, din principiu împotriva consultării unor experți independenți sau organisme independente, dar nu aș înființa unul nou. Mulțumim, domnule Reinders. Rândul verzilor. Doamna Saskia Bricmo, aveți cuvântul. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule Reinders. Uniunea Europeană este un actor global care încheie acorduri de cooperare cu statele terțe, acorduri comerciale, în domeniul justiției, poliției, cooperării polițienești și migratorii. Ați scris în răspunsurile dumneavoastră că trebuie să continuăm să exportăm standardele noastre și valorile noastre că investiți în dimensiunile interne și externe, că veți, uh, vreți să îmbunătățiți uh, cooperarea judiciară între autoritățile europene și statele terțe, că uh, vreți să asigurați că persoanele implicate în politicile penale vor avea drepturile lor respectate. Însă vă angajați să realizați un studiu de impact sistematic în legătură cu respectarea drepturilor omului în momentul încheierii asem- asemenea acorduri și cum vedeți respectarea drepturilor omului în uh, negocieri, negocierile dintre Europol și statele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord și cum veți colabora cu uh, omologul dumneavoastră pentru acordurile comerciale și pe migrație. Vă mulțumesc, doamna Bricmont, voi fi foarte clar, da, în uh, cadrul în este nevoie de studii de impact, trebuie să le facem pentru o serie de noi inițiative ale Uniunii. Uh, vine de la sine mm, este că trebuie să ne angajăm la fel în discuțiile cu partenerii terți. Și este un angajament al președintei alese pe care mi-l asum și eu Uh, să informez Parlamentul, la fel ca și Consiliul, la fiecare fază a negocierilor. Deci, uh, studiul de impact va face parte din această analiză. Nu pot să vă spun uh, că o voi face în toate domeniile, o vom face în domeniile care aparțin direct de portofoliul de justiție, însă este evident că trebuie să lucrăm împreună și cu alți colegi din partea din Colegiul de Comisari Ați uh, menționat uh, uh, Europolul, negocierile Europolului. Cred că trebuie să fim acolo atenți la drepturile omului în momentul încheierii acordurilor și cred că acest lucru ține de Departamentul de Justiție. În ceea ce privește comerțul, am participat deja la aceste dezbateri și uh, ne preocupă foarte mult uh, introducerea aspectelor legate de drepturile omului în acordurile comerciale, lucruri pe care le am făcut în timp, dar și politicile legate de statele terțe. Știți că abordarea nu este identică cu toți partenerii noștri. Știu că în acest Parlament Ne pare rău, datorită unei probleme tehnice,